Bom dia a todas e a todos. Eh, vamos começar a nossa. Bună ziua tuturor, vom începe ședința de astăzi. Vom începe. Um, avem multe voturi pe ordinea de zi astăzi. Vom discuta mai întâi despre modernizarea în domeniul achizițiilor publice înainte de a vota. Raportor uh, pentru aviz este doamna Julie Gerling. Este un uh, raport pentru care competentă pe fond este Comisia IMCO și raportor este doamna Heide Rühle. Pentru a prezenta acest proiect de aviz dau cuvântul doamnei Gerling. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Nu știu dacă cineva a citit Cartea Verde, dar este destul de dificil să găsim mare lucru în Cartea Verde în legătură cu ocuparea. De aceea, uh, avizul are obiectivul de a sublinia importanța ocupării în acest raport și de a face observații concise în legătură cu aspectele legate de ocupare. Vă voi prezenta pe scurt logica mea pentru acest aviz. Este important să notăm faptul că în Cartea Verde se spune că primul obiectiv este creșterea eficienței achizițiilor publice. Un lucru pe care nu trebuie să-l uităm în această comisie este faptul că se spune că achizițiile publice transfrontaliere, deci cele facilitate de reglementările și regulile de la nivel european, Ehm, deci activitatea ehm, transfrontalieră are un nivel scăzut deocamdată. De aceea, cred că trebuie să abordăm motivele pentru ehm, această realitate și sper că vom reuși. În ceea ce privește contextul, la punctul 2 recunosc importanța achizițiilor publice transfrontaliere și al acordului privind achizițiile publice uh, de la OMC. Acesta este singurul acord obligatoriu pentru achizițiile publice. Deci este practic singurul document care um, ghidează aceste achiziții uh, publice transfrontaliere. Este un uh, tratat plurilateral administrat de Comisia pentru Achiziții Publice um, și uh, este semnat între membrii OMC, Uniunea Europeană fiind parte la acesta. Deci avem drepturi și obligații conform acestui tratat. Și bineînțeles trebuie să le respectăm. Se stabilește acolo principiul că autoritățile care lansează uh, cererile de ofertă au Uh, responsabilitatea de a lansa apeluri de oferte cu um, o valoare adăugată în societate, adică um, creând locuri de muncă fără a scădea eficiența acestor uh, achiziții publice. Și aici e problema, bineînțeles. Bineînțeles, am dorit să promovăm o valoare adăugată pentru societate și oportunități de creare de locuri de muncă, dar fără a permite contractelor publice să devină mai puțin competitive sau mai scumpe, pur și simplu. Știu că este dificil, de multe ori a fost dificil să se obțină ambele obiective în același timp. Ce este o valoare adăugată pentru societate sau un avantaj social? E vorba de oportunități de crearea de locuri de muncă. E vorba de a ne asigura că se creează locuri de muncă pentru toate categoriile. Deci nu dorim să dezavantajăm nici pe tine, nici pe persoane, nici persoanele cu handicap și așa mai departe. Eu sprijin acest obiectiv, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că nu uh, vom încuraja o condescendență în care să în care sectorul eh, privat să creadă că sectorul public trebuie, este singurul care trebuie să se ocupe de aceste priorități. Este important ca oportunitățile de ocupare eh, să fie aceleași pentru toată lumea, eh, pentru toate tipurile de posturi. La punctul 4, care este de asemenea important, am spus că uh, nu trebuie să se uite formarea profesională. Dorim să formăm mai bine forța de muncă în Uniunea Europeană și să se recunoască formarea și capacitățile obținute în urma formării corespunzător. Notez de asemenea faptul că întreprinderile mici și mijlocii sunt coloana vertebrală a economiei europene. Se spune acest lucru de foarte multe ori, de multe ori pe zi chiar. Și aici avem posibilitatea de a ne asigura că se oferă suficientă recunoaștere valorii importanței întreprinderilor mici și mijlocii în acest context. Practicile de achiziții publice trebuie să simplifice obiectivele și regulile achizițiilor publice, Bineînțeles, uh, aceste lucruri nu sunt de resortul principal al comisiei noastre, dar cred că trebuie să transmitem acest lucru comisiei IMCO, pentru că nu dorim ca angajații să se confrunte cu reguli mai complexe, ci mai simple. Iată, Cam acestea ar fi principalele idei în avizul meu pentru a reprezenta foarte pe scurt și, bineînțeles, voi răspunde la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Julie Gerling. Avem două solicitări de lorea cuvântului. Doamna Turunen mai întâi și apoi domnul Coferati. Ok, uh, thank you. Mulțumesc! Mulțumesc pentru proiectul dumneavoastră de aviz. Este un uh, bun punct de plecare pentru acest aviz al Comisiei pentru Ocupare. La IMCO, Haiderule um, este o colegă din partea verzilor care se ocupă de uh, acest raport pe fond. Noi însă, și cred că a făcut o treabă bună, dar noi trebuie să ne concentrăm pe aspectul legat de ocuparea al achizițiilor publice. Vorba de 17% din uh, PIB-ul nostru uh, și um, achizițiile publice pot uh, să aibă importanță pentru dezvoltarea socială, pentru crearea de locuri de muncă. Cred că trebuie să elaborăm aspectele pe care tocmai le-ați abordat în legătură cu achizițiile publice. Când e vorba de bunuri, um, trebuie să ne concentrăm pe producție, pe cerere, uh, În ceea ce privește serviciile, există foarte multă nesiguranță juridică în momentul în care se includ clauze în um, contractele de achiziții publice, de exemplu, obligația de a forma. Au existat multe dispute pe această temă în țara mea, știu că și în alte țări, în legătură cu ce se poate face, oare se va distorsiona concurența, um, se poate cere unei companii care are un contract de achiziții publice uh, să formeze pe tineri, de exemplu, să cerem prin contractul de achiziții publice acest lucru, este, este din punct de vedere juridic acceptabil acest lucru sau nu. Uh, de multe ori uh, autoritățile publice nu îndrăznesc să pună astfel de clauze în contractele de achiziții publice și e păcat. De aceea trebuie să subliniem acest aspect. Doresc să adaug de asemenea faptul că achizițiile publice sunt și o posibilitate de a include uh, grupuri uh, care sunt, uh, nu sunt bine integrate pe piața muncii. E vorba de persoanele cu handicap sau persoanele uh, în șomaj de lungă durată. Deci această idee mi se pare interesantă. Poate ar trebui să transmitem și un observație scurtă în legătură cu clasificările AMB și motivul pentru a le păstra Uh, și să putem spune ceva și în legătură cu regulile de concesiunilor, pentru că există confuzii în, uh, între acestea și regulile achizițiilor publice. Uh, Cred că prin uh, achizițiile publice se poate ajuta și, prin, uh, și la atingerea obiectivelor agendei UE 2020. Trebuie să facem această legătură, dar, bineînțeles, legătura cu crearea de locuri de muncă este cea mai importantă. Flexibilitatea și simplificarea regulilor sunt, de asemenea, uh, priorități. Deci, um, Avizul, așa cum ne-ați prezentat, este un bun punct de plecare. Trebuie să vă spun că trebuie să plec. Îmi pare rău, nu doresc să fiu Să, În orice caz, vă mulțumesc. Muito obrigada, eh, senhora. Mulțumesc. Domnul Coferati are acum cuvântul. Grazie. Mulțumesc. reafirmă ceea ce a spus Stephen Hughes uh, în numele grupului meu politic. Stephen Hughes uh, nu poate să fie prezent astăzi uh, pentru că nu este la Bruxelles, dar, și, dar sper să prezint cât mai bine poziția lui. Este un domeniu foarte delicat și foarte important, mai ales pentru viitorul Uniunii Europene. Achizițiile publice pot, așa cum dorește Comisia în Cartea Verde să devină un instrument foarte util pentru realizarea obiectivelor strategiei UE 2020. Dar pentru a se întâmpla acest lucru, trebuie să se satisfacă anumite condiții importante. Și uh, nu e un hazard faptul că Comisia în Cartea Verde indică aceste condiții. Uh, Printre acestea, pentru mine foarte importante sunt următoarele. Conținutul cererilor de ofertă trebuie să se ceară condiții de muncă decente, se face este indispensabil să se facă referire la standardele de muncă de la OMC sunt singurele uh, standarde împărtășite de toți și aplicarea acestora uh, vor deveni și mai obligatorii dacă toată lumea ratifică Convenția din 94 în legătură cu standardele de muncă. Deci, în activitatea de achiziții publice trebuie să se stimuleze, să se favorizeze uniformitatea în uh, respectarea drepturilor lucrătorilor și condițiile egale pentru toți. Dar este important de asemenea ca anumite reguli care până acum au fost aplicate în general trebuie revizuite. De exemplu, regula care se referă la alegerea prestatarului în funcție de prețul cel mai scăzut. Prețul cel mai scăzut uh, a fost uh, însoțit de lungul anilor cu de încălcarea unor drepturi fundamentale ale persoanelor uh, care lucrau pentru aceste contracte. Nu se retribuiau suficient lucrătorii, li se, nu li se garantau anumite drepturi sau protecție socială pentru că acestea costă. De aceea cred că este foarte important să se elimine criteriul adjudicării pe baza prețului cel mai scăzut și să se introducă, în schimb, criteriul ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic. Pentru a se întâmpla acest lucru, trebuie în plus să se favorizeze un raport public-public și nu unul public-privat în gestionarea cererilor de ofertă. Avem multe exemple a modului în care raportul public-privat a dus la situații dificile. În schimb, raportul public-public garantează relații mai corecte și deci mai eficiente pentru a concretiza obiectivul pe care tocmai l-am indicat, prioritățile pe care, care sunt importante pentru noi. Trebuie să introducă și noi criterii pentru acordarea contractelor publice. E vorba de obligații legate de condițiile materiale și de drepturile lucrătorilor, dar și obligații legate de respectarea condițiilor de mediu. Durabilitatea trebuie să devină un criteriu care nu trebuie să lipsească niciodată în domeniul contractelor publice și cu cât cererea de ofertă este mai flexibilă, deci uh, pe cât uh, devine un instrument pentru a extinde activitatea și la zone limitrofe, dar flexibilitatea din identificarea criteriilor din cererea de ofernă trebuie să se, justifice, se justifică și nu devine periculoasă dacă se garantează condițiile pe care le-am menționat anterior. Mai este un lucru important. Noi vorbim despre cereri de ofertă, dar trebuie să se țină cont de două aspecte. Unul se referă, unul este timp, inclusiv timpul pe care îl folosesc eu aici pentru a-mi prezenta opinia, pentru că se schimbă valorile de la care se pleacă. Pe de altă parte, crearea de lanțuri de responsabilitate care, uh, după uh, principala cerere de ofertă, se uh, duc la cererile de ofertă secundare. Când uh, e vorba de uh, un, o cerere de ofertă extinsă, este evident că se creează acest lanț. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Kreisman. Domnul. Mulțumesc. Voi încerca să vorbesc eu mai repede. Vă mulțumesc pentru acest uh, raport foarte bun pentru modernizarea în domeniul achizițiilor publice. Trebuie să ținem cont de principiile transparenței și al nediscriminării, pentru că numai așa putem să abordăm în mod eficient cheltuirea banului public. Bineînțeles că trebuie să ținem cont și de urmărirea obiectivelor politice, lucru care poate ar mai trebui accentuat în acest raportor. Sunt de acord cu faptul că procedura de achiziții publice trebuie să fie mai simplă și mai flexibilă, astfel încât tot procesul să fie ușurat. Aș face trimitere și la observațiile antevorbitorului meu, care vorbea despre nediscriminare. Să nu uităm că avem obiectivele strategiei 2020 și trebuie să ținem cont de ele și în acest context. Propunerile comisiei pot fi în tot cazul îmbunătățite, pot fi ameliorate. Salutăm nevoia de referirile la nevoia de eficientizare și salutăm și nevoia, trimiterea la nevoia de a respecta principiile sus menționate. În momentul de față, există nevoia de a, de a oferi soluții tot mai inovatoare. În plus, ob, urmărirea obiectivelor politice nu trebuie să aibă ca și consecință povere administrative suplimentare, de exemplu scumpirea certificatelor. Trebuie să susținem actorii implicați și de multe ori uh, declarăm că o vom face, dar când vine vorba de a pune lucrurile în practică, nu o mai facem. De asemenea, e-procurement este un domeniu foarte important. Portughezii sunt vârful de lanț aici, au peste 50% din achizițiile publice Uh, în regim electronic și mi se pare că soluția aceasta este una foarte interesantă și foarte elegantă și pe termen lung va fi foarte utilă. Mulțumesc! Mulțumesc! În ultimul rând, domnul Falbr, vă rog să fiți succint pentru că urmează voturile. Vă mulțumesc, aveți cuvântul. Děkuji. Já bych chtěl v souvislosti s veřejnými zakázkami. Mulțumesc. În uh, legătură cu achizițiile publice, eu doresc să subliniez un aspect important și anume corupția, care este foarte adesea prezentă în procesul de achiziții publice în anumite țări. Respectiv, în țara mea, corupția are proporții astronomice de 10%. Din uh, costul în costul global al achizițiilor publice, 10% folosite pentru diferite plăți legate de corupție. Haideți să nu uităm corupția și să încercăm să o ținem în frâu. Mulțumesc și să o prevenim. Mulțumesc. Nu știu dacă colega noastră, Julie Gerling, mai dorește să mai adauge ceva în concluzie. Yes, thank you. Thank da, mulțumesc, doamnă președinte. Știu că doriți să treceți la vot, deci am să uh, pregătesc răspunsul, răspunsul să fie cât mai scurt. E vorba de un aviz scurt, am avut uh, discuții foarte constructive cu raportorii din umbră. Cred că trebuie să menționez însă câteva lucruri. Mai mulți vorbitori s-au referit la chestiunile legate de mediu eu sunt membră și la Comisia Envi și redactează și ei un aviz pe această temă. Cred că trebuie să excludem din uh, opinia Comisiei de ocupare aceste chestiuni de mediu. Trebuie să ne ocupăm de beneficiile sociale și să ne limităm la competența Comisiei noastre. Mm, cred că chestiunile de mediu sunt tratate în altă parte. Aș vrea să menționez din nou concesiunile. Din câte înțeleg eu, Acestea nu vor face parte din uh, sfera uh, de acoperire a acestui raport. Însă da, voi verifica, dar dacă se dovedește că fac parte din raport, voi depune un amendament care să includă și concesiunile. S-au mai menționat diverse lucruri. Sunt în principiu de acord cu toate, dar aș avea o remarcă, uh, ceva ce s-a spus la sfârșit, Trebuie să fim foarte atenți să nu permitem uh, factorului politic să se implice prea mult, mai ales dacă este vorba de IMM-uri în achiziții publice, pentru că riscă să fie scoase de pe piață din motive politice. Cred că trebuie să, sta, să socotim că acesta este un principiu global atunci când depunem amendamente. Sunt gata să discut cu raportorii din umbră și cred că vom reuși să ajungem la un document foarte bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Termenul de depunere a amendamentelor va fi 23 iunie la orele 12. După aceea, adoptarea în comisie va avea loc în 13 iulie și Avizul va fi trimis Comisiei IMCO pentru ca documentul să fie adoptat în septembrie, pe 19, și va merge la plenară în octombrie. Vamos então ao período de votações. Haideți să trecem acum la vot. Espero que todos tenham os seus cartões. Se não têm, terão que aqui indicar à mesa. Uh, iremos começar pelo relatório. Haideți să începem cu raportul Adam Coșa privind mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap și strategia europeană 2020 pentru persoanele cu handicap. 2010-2020 pentru persoanele cu handicap. Da. Pronto și putem então começar. Dacă toată lumea e gata, haideți să începem. Primul alineat, amendamentul 56. Cu un amendament oral al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. surlator. Amendamentul oral al raportorului. É, uma outra, há uma outra no parágrafo 1, há uma outra emenda oral uh, do relator. Uh... Mai este un alt amendament oral al raportorului. Cine votează pentru? Împotrivă? Cred că va trebui să verificăm, mă scuzați. Então votos Votăm electronic. Está encerrada a votação. S-a închis votul. Uh, 30 votos a 30 pentru, 13 împotrivă și o abținere se adoptă. Uh, e agora uh, emenda 55 55 la alinatul 1 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Envi 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57 a fost retras. Compromisul A la alinatul 2. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele următoare sunt caduce. Compromisul B la alineatul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Vreau să-i rog pe interpret să meargă mai repede, spune doamna Lin, pentru că nu înțelegem interpretarea. Ah, sim. Obrigada. Um, parágrafo 3 compromisso B, volta... La alineatul 3, compromisul B, împotrivă, abțineri, se adoptă. Seguintes e passamos... Următoarele amendament este caduc. Trecem la FEM 3. Pentru, împotrivă, abțineri. Deci, przepraszam bardzo, ale my nie mamy polskiego tłumaczenia w ogóle, nic nie słyszymy. Mă scuzați, dar uh, nu avem interpretare în limba polonă. Deși sistemul funcționează. Președinte, sunt probleme cu interpretarea polonă. Há interpretação polaca, por favor? Ne puteți spune dacă este interpretare în limba polonă? Tak, teraz mamy po... tak, mamy polskie okay. tłumaczenie. Muito. Um, da, da, funcționează, mulțumim. Nu sunt probleme. Vamos recomeçar. Bun, deci interpretarea funcționează. Haideți să începem de la început. If Okay. Uh, então, uh, vamos voltar a repetir parágrafo uh, terceiro A novo. Trecem la uh, aliniatul 3A. Uh, eh, amendamentul FAM 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 4. Compromisul C. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următoarele amendamente devin caduce până la aliniatul 5, compromisul D. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Următoarele devin traduce până la aliniatul 6, compromisul E. Pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la aliniatul 6A9, amendamentul 84, Sergio Coferati, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 al raportului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 7, compromisul F, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. aliniatul 7 a 9 Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 7 a 9, amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 8, compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum. Se întrerupe doamna vorbitoare. Paragraful... Uh, la passamos ao Trecem la alineatul 8, amendamentul 95. Schroeter. Secretariatul consideră că a doua parte poate să fie votată ca adăugire la compromisul H. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 8A9, compromisul I, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 8A9 Amendamentul 103 pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 20, 182 pentru împotriva abțineri se respinge. verifica prin vot electronic. 182 Schröter Está encerrada a votação. S-a închis votul. Se adoptă, aveți dreptate. Nu mi-am dat seama. Aliniatul 8 a 9, amendamentul 105 se adoptă. Aliniatul 9, compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 9 a 9, 111 pentru împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Dar putem verifica. Mai bine să verificăm pentru 111. S-a închis votul. Se respinge, într-adevăr. Aliniatul 10, compromisul K, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L, aliniatul 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 11, amendamentul 118 poate să fie votat ca adăugire pentru, împotrivă, cred că se respinge, dar vom verifica. Să deschizi votul privind aliniatul 118. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 121. Amen. Amendamentul 121 se corectează, doamna uh, președinte, pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 12, compromisul M, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 129 la alineatul 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul N, aliniatul 14, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 14, amendamentul 136 și 137 identice pentru, împotriva obțineri, se adoptă. Aliniatul 15, amendamentul 139 pentru, împotriva abțineri se respinge. 140 pentru, împotriva Vom verifica. Vă rog, s-a deschis votul. Vom vota amendamentul 140. S-a închis votul. ...23 de voturi pentru, 23 împotrivă, se respinge, conform regulamentului. Amendamentul 141 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Putem vota și 142 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Aliniatul 15 A9, 143 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 144 pentru împotriva abțineri se adoptă. 145 pentru, împotriva abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. 145 deci. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de un vot, 24 la 23. 146, cu amendamentul oral al raportorului. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă rog, domnule Schröter. Mulțumesc. Există un amendament oral pentru Amendamentul 147. Nu dorim ca acesta să fie adoptat, ci să votăm originalul. Desde que haja oposição, sabemos que não se deve votar. Având în vedere că cineva se opune, nu putem vota amendamentul oral, deci eh, amendamentul rămâne cu textul original. Trecem la amendamentul 15 de la Comisia FAM. Nu? Nu. Votăm amendamentul 147 fără amendamentul oral. Mai întâi. Pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul FAM 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 16, compromisul O, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 16A, 9, amendamentul 156 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 158 și aici avem un amendament oral. Și aici raportorul a făcut o propunere pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. În 17, amendamentul 159 raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul, uh, amendamentul 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 163 și 167 identice. Deci le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 cu amendamentul al raportorului reluat aici, pentru împotriva abțineri se adoptă. 168 și următoarele sunt devin caduce, trecem la 169. Nu, 165. Să colpează, doamnă președinte. 165. Bizotto. La liniatul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm. Să deschis votul pentru amendamentul 165. Prea mulți deputate la PPE votează. S-a retras o persoană. S-a închis votul. Se adoptă. 28 pentru, 17 împotriva. Deci majoritatea e clară. Amendamentul 169, cred. Pentru că 166 cade, nu e așa? Deci 169 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 170 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 172 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Dacă aveți dubii, pot să repet. Verificăm. Votăm amendamentul 172. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 32 de voturi pentru și 13 împotrivă. 173 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Cred că este clar rezultatul. 174. Amendament la raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm? Bine. S-a deschis votul pentru amendamentul 174, aliniatul 19. Amendamente raportorului. S-a închis votul. Se respinge. Cu 25 la 20. 175. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 176 cade. 177, liniatul 19 a 9. Amendamente al doamnei Ronțului. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 178 pentru împotriva Repetăm votul. Îmi cer scuze. S-a deschis votul electronic pentru 178. Pentru. S-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci de voturi pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 179 devine caduc și 180 și 181. Trecem la liniatul 21, amendamentul 184 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 185. Am votat 180? Ah, sim, tem razão. Uh... Aveți dreptate, pentru că amendamentul 180 este compatibil cu cele precedente, aveți dreptate. Deci votăm amendamentul 180. Kinga Gonci pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum trece la 184. Pentru.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 Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar e mai bine să verificăm. Vertă. Votăm 186. S-a deschis votul. Encerrada adaptação. Foi aprovada. S-a închis votul. Se adoptă. P. No parágrafo 22, votos a favor. Compromisul P la alineatul 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele următoare sunt caduce. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 23. Compromisul Q. Aveți cuvântul. Köszönöm szépen a szót, csak szeretném a figyelmet. Mulțumesc, spune domnul Coșa, vreau doar să vă atrag atenția să atrag atenția colegilor din PPE că după discuția noastră s-ar putea să ajungem la un compromis și doresc să recomand ca colegii de la PPE să îl susțină. Mulțumesc! Eh, vamos votar no parágrafo 23. Foarte bine, haideți să votăm acum la alineatul 23, compromisul Q. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele următoare sunt caduce până la 204, dacă nu greșesc. 204. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R la 23B. Compromisul R pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Următoarele sunt caduce. Compromisul S pentru împotrivă. Deci suntem la compromisul S. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele următoare sunt caduce până la 214. Pentru. Împotrivă. 214 votăm. La pagina 25 din lista de vot, cel puțin pe lista mea de vot. 214 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. șaisprezece pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Cred că 216 se respinge. 217 17, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. nu e așa? Nu credeți? Haideți să verificăm atunci. S-a deschis votul la 217. Votul votos. Uh, tá encerrada S-a închis votul. Douăzeci trei de voturi împotrivă, 21 pentru, se respinge, 219 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 223 cu amendament oral pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Do la alineatul 25, 224 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 225 compatibil cu 224 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. La 229. Votação encerrada. S-a închis votul. Foi aprovada. 23 votos a favor, 21 um contra. Se adoptă cu 23 la 21. 231. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 232. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 233. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 236 a fost retras. Alineatul 26, compromisul T. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Așadar, la alineatul 206, amendamentul 239 ca adăugire. La compromis pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm la 239, alineatul 26. S-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 27 de voturi împotrivă, 19 pentru. Alineatul 27, compromisul U, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la alineatul 27, amendamentul 245, un amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 la 28, compromisul V, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Celelalte amendamente sunt caduce până la 250 la 28A. 250 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 251. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Trecem la 255 pentru 255 pentru cu amendament oral. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 261 și 292, amendamente identice. Pentru, împotrivă, se adoptă. 262, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 263, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 264, cu amendament oral al raportorului pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul amendament, 265, pentru, împotrivă, abțin. Doamna Lin, am primit foarte târziu interpretarea la ultimul vot. Eu vou repetir, porque houve falta de interpretação para algumas línguas. Uh, emenda do... Există un decalaj de interpretare în anumite limbi. Ne cerem scuze. La alineatul 30, amendamentul 269 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, 267 și 266 amendamente prezentate de raportor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 267 și 268 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 269 pentru, Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 eh, favor, 23 contra. 23 pentru, 23 împotrivă. Se respinge. 270. 270 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 272 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 271 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 273 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 275. Cu un amendament oral și o notă a raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 276. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul Envi 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 277 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 279 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, Envi 3 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Envi 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 280 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 282 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 285 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 287 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 288 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 289 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 290 și 291, identice, le votăm împreună. Ba nu, rectifică președinta, nu sunt identice. Deci, la alineatul 36 votăm 290 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și 291, compatibil cu precedentul, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm electronic pentru că nu sunt sigură. 291. S-a deschis votul. E, vat, e, If shut up the sound. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 21, 22 împotrivă, se respinge. 293. Mă scuzați, putem vota în bloc de la 293 până la 298. Le votăm în bloc pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum avem la alineatul 36 un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la considerente. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Mă scuzați, spune președinta, al doilea se adoptă. 18 se adoptă. Considerentul B, compromisul X, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Dar haideți să verificăm. Abril, eh, Berta S-a deschis votul la 24. S-a închis votul. Se adoptă. 24 de voturi pentru, 33. Este caduc. Envy E pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 25 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul Y la considerentul C. Pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru împotriva abțineri se adoptă. Celelalte sunt caduce. Amendamentul 32 la considerentul D a 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 e caduc, la fel și 50. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NVF pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu suntem siguri, haideți să verificăm. E... Ehm. S-a deschis votul la NVF. S-a închis votul. 20 pentru, 24 împotrivă, se respinge. Trecem la compromisul B, B, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul F. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A favor, contra, abstenções, Amendamentul oral al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă. 43. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 44. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 45. Compatibil pentru împotrivă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 52 este caduc, pentru că s-a adoptat 53. Peti 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Peti 2. Cu un amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la referiri. Envy, Cit 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă cu un amendament oral. Acum amendamentele 1 și 2, identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul Envi Cit 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 și 4 identice pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 5 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Vreți să verificăm? Nu, deci se adoptă. Amendamentul 7 și 8 sunt identice, le votăm împreună, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Referirea 11, un amendament oral, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Referirea 13, amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentele 11 și 12 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 și 15 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16. Secretariatul ne spune că am putea să votăm în bloc toate amendamentele orale, începând de la referirea 17A nou, toate amendamentele orale ale raportorului până la sfârșit. La sfârșitul de amendamentelor orale ale raportorului. Deci până la envi, amendamentele envi. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Și trecem acum la referirea 17 Envicit 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral apoi al raportorului, Envicit 8. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Envicit 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Envicit 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Envicit 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și iată, am terminat. Acum votăm un vot final, vot electronic. S-a deschis votul. Patruzeci și șase de voturi exprimate. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Avem 42 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere. Felicitări raportorului. Și acum trecem la votul privind promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene, raportul domnului Ungureanu. A primeira alteração, está tudo em condições? E gata a lumea, putem trece la vot, bine. Începem amendamentul 26, aliniatul 1.9. Pentru, împotriva, abțineri, cred că se adoptă. S-a deschis votul electronic, verificăm. și adaptação encerrada foi rejeitada. Vot strâns. Să închis votul, se respinge. Amendamentul Libe 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 27 la liniatul 2 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul A pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Următorul devine caduc. Trecem la amendamentul FAM 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Favor. Libe 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FAM 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Libe 6 pentru. liber 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul FAM 16 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 33. Două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge. FAM 3 pentru, împotriva abțineri se respinge. 34 pentru, împotriva abțineri se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pe favor, contra... Eh, se adoptă. FAM 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, Aici am dubii, haideți să verificăm. Este vorba de amendamentul 38, votul este deschis. E favor, um, ai înserrada. Votul este închis. Se respinge. În două părți. Libe 15, pe două părți. Nu, mă iertați. E vorba doar de un amendament oral aici. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu amendamentul oral, așadar. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se respinge, da. FAM 4 pentru. Împotrivă. Îmi pare rău, nu a fost clar, așadar o să repet. FEM 4. Cine este pentru? Acum e clar. Cine se împotrivă, cine se abține, se adoptă. 40. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Libe 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 41 pentru, ab, împotrivă abțineri se adoptă. Libe 24 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 42 pentru, pe două părți aici. Prima parte pentru, împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă abțineri se respinge. Deci a doua parte este respinsă. Fem 5 pentru. Nu. Și aici există două părți. O cer iertare. Prima parte pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem mai departe la 43. Este caduc. Ajungem la alineatul 8. Compromisul B. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la, la 48 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Ajungem la compromisul C pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și acum ajungem la 3, 53, pentru că celelalte sunt caduce. Cine este pentru așadar? Împotrivă abțineri. Se respinge. Ajungem la 54, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, nu, nu, îmi pare rău, am greșit, am greșit. Se adoptă. Deci 56, spune doamna președinte. Vreți să repetăm votul? Nu, nu, e clar că s-a adoptat. S-a adoptat. Deci în regulă. Bun, atunci putem merge mai departe. Ajungem la 57. Pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Libe 1. Din nou există două părți. Prima parte pentru, împotrivă abțineri. Se adoptă a doua parte pentru împotrivă abțineri. N-a fost clar, din păcate. Aș dori să verificăm pe cale electronică, deci a doua parte de la Libe 1. Votul este deschis. Votul este închis. 18 pentru, 21 împotrivă, 2 abțineri. Deci, se respinge. Ajungem la FEM 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem la 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, mie mi se pare că la 62 s-a adoptat, nu? Haideți să, rezerv, să repetăm votul la 62, amendamentul 62. Votul este deschis. Para mim não houve dúvidas, mas verificamos. Está encerrada a votação. Votul este închis. Cred că a fost destul de clar, doar un vot împotrivă. Mai clar, cred că nici nu se poate. Ajungem la amendamentul LIBE 12 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cred că nu sunt dubii acum. Doriți să verificăm? Bun, atunci verificăm. A doua parte de la amendamentul Libe 12, așadar. Votul este deschis. Votul este închis. 25 da. pentru 17 împotrivă. Se adoptă așadar. Mergem mai departe, libe 13. Grupurile se divid, iată, libe 13. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri. Bun, haideți să verificăm. Pentru că există diviziuni la nivelul grupurilor și nu mai este atât de clar, deci libe 13, votul este deschis. Sravă. Votul este închis. 25 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă așadar. Ajungem la 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A fost respins, nu? Da. 67. Mergem mai departe. Pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem la alinatul 12, compromisul de pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem la libe 25 pentru, împotrivă, Împotrivă, așadar. Libe 25. Dacă există dubii, bineînțeles, putem recurge la votul electronic. Bun, votul electronic este deschis. E Cred că existau dubii. Votul este deschis, așadar, la Libe 25. Votul este închis. Din nou, votul este închis acum.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 Deci, amendamentul 77, votul este deschis. este encerrada. Votul este închis. Se adoptă. 78. E caduc. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu? Nu. Atunci verificăm. Vor. Așadar, amendamentul 80, cine este pentru? Nu, am greșit, pardon. Votul este deschis. Acum votul este deschis la amendamentul 80. Sunem la amendamentul 80, votul este deschis. Adaptação 23 foi rejeitada. Votul este închis. 18 pentru 23 împotrivă, deci se respinge. Ajungem la amendamentul 81 și 82, care sunt identice. Le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respingă. Ajungem la amendamentul oral al raportorului. alineatul 14, deci este un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la libe 16, pe două părți. Prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Am greșit, am greșit. Se adoptă, se adoptă. Nu, nu, nu, aveți dreptate, se adoptă. Se adoptă. A doua parte, haideți să vedem cine e pentru. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 11 pentru. Împotrivă, cred că se respinge. Ajungem la 85 pentru FEM 11. Îl verificăm. Haideți să-l verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 27 împotrivă, 15 pentru, deci se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 este caduc, pentru că s-a adoptat compromisul. Compromisul ce a fost adoptat. Ajungem la libe 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem la 89 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 90 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 91 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Libe 27 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. FEM 10 pentru pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 92 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 93 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul E la alinatul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 99, pentru că celelalte sunt caduce, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, 103, nu? La 103 votăm, amendamentul 103, despre asta vorbim. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 104. Pentru. O patru așadar. PPE-ul nu are nu un acord, vom verifica pentru că altfel e dificil, că nu mai înțeleg nimic. 104, votul este deschis. Amendamentul 104, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge pentru că numărul de voturi este egal Ajungem la amendamentul FEM 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. S-a adoptat, nu? Da. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, Împotrivă. Haideți să verificăm. Da, 107. Votul este deschis la 107. Votul este închis. Se adoptă. 21 pentru, 18 împotrivă, o abținere. Ajungem la alineatul 18, compromisul F. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 111, acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 114 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 115 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă alineatul 20, compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 118 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 119 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 121 pentru, împo- pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. 121, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. 21 la 21. Deci se respinge. Egalitate de voturi. Se respinge. 122. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 126 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 127 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 131 este caduc, pentru că s-a, s-a adoptat 128 și același lucru se întâmplă și cu 130. Ajungem la 132 pentru. A, împotriva abțineri se adoptă 133 pentru, pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă Vă cer iertare. A doua parte. Deci de la 132, a doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la alineatul 24, compromisul H, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iată ne ajungi la amendamentul la alineatul 26, deci 142, 143 și 144 143 a fost retras, dar celelalte două încă sunt aici și sunt identice. Cine este pentru, cine e împotrivă, cine se abține, se respinge. Ajungem la compromisul I, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Ajungem la FEM 8 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul J pentru împotrivă abțineri se adoptă. Libe 2 pentru împotrivă abțineri se respinge. 157 pentru împotrivă abțineri se respinge. 6 pentru împotrivă abțineri se respinge. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe A. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe B. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru împotrivă abțineri se adoptă. Ajungem la 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Ajungem la 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 16 pentru la 16 așadar pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ba nu, ba nu, ba nu. Se adoptă. La 19 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 20 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul L acum pentru împotrivă, abținerii. se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEMA, un pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FMB pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FMC pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe Vada. pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iată ne ajungi la Poate că putem să le votăm în bloc 1, 2, 3, 4 și 5. Cine este împotriva tratărilor în bloc? Se poate așadar, da? Le luăm împreună. Bun. Atunci le votăm împreună. 1, 2, 3, 4, 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem la liber. Citation 8, cine este pentru, împotrivă, abținere, Se adoptă și ajungem la Libe Citation 4. Cine este pentru? Libe 4, așadar. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Astfel ajungem la votul final. Iată, votul este deschis. Está encerrada a Votul este închis. 37 pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă Sincere felicitări domnului raportor. Ajungem acum la următorul vot. Este vorba de raportul doamnei Bauer privind uh, absorpția fondurilor structurale și de coeziune, viitoarea politică de coeziune a Uniunii Europene. E então, eh, parágrafo 1, emenda... Aliniatul 1, amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul B. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Următoarele amendamente devin caduce. Ștergem la compromisul C. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul uh, următor devine caduc. Amendamentul 11. Vom vota pentru împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este foarte clar rezultatul, vom verifica vot electronic pentru 15. Deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 22 împotrivă, se respinge. 16. Devine caduc compromisul de pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 21 pentru că celelalte devin caducă, pentru împotriva abțineri se respinge. 22, retras, compromisul E pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 29, pentru că între timp nu se corectează doamna președinte. 23 este compatibil. Votăm amendamentul 23 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 24 la fel pentru. Împotriva abțineri. Cred că se respinge. 25 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 28 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă, 29 pentru, împotrivă, abțineri. Nu, mi e foarte clar dacă se respinge. Verificăm pentru 29. Să deschis votul. Pentru 29 s-a închis votul. Se respinge. Într-adevăr, îmi cer scuze. 31. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul G. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul I pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotriva, abțineri se, resping, se, se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul J pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul K, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 55, pentru, împotriva, abțineri se respinge. 56 devine caduc. 57 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 65 vom verifica pentru 64 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 20 pentru, 21 împotriva. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votăm Proiectul de aviz astfel modificat, vot final. S-a deschis votul, s-a închis votul. 42 de voturi exprimate, 39 pentru, 1 împotrivă și 2 abține. Felicităm, felicităm pe doamna raportor Bauer. și am terminat și acest vot și trecem la următorul vot. Avem și aici un aviz, UE și China, inegalitate în afaceri. Raportul, raportor este Dirk Sterks, raportor pentru aviz. Trecem la vot. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 devine caduc și 9 la fel. 10, 11, 12, 13 la fel. 14. Votăm pentru amendamentul 14. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 16 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 17 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19 retras. 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 24 devin caduce, 25 la fel, compromisul D. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 29, pentru că celelalte devin caduce, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 30. Îmi cer scuze, spun doamna președinte, la 29 că am avut impresia că se adoptă, dar totuși ar fi mai bine să verificăm. Să deschis votul pentru 29. S-a votat. Să deschis votul, s-a închis votul. 27 pentru 14 împotrivă. Este... Se adoptă într-adevăr. 30 pentru împotrivă Abțineri se respinge. 31. 31, 32 devin caduce. 33 cu amendament oral al domnului Helmer pentru împotriva abțineri se respinge. 34 pentru împotriva Nu e clar rezultatul. Îmi cer scuze, dar trebuie să votăm electronic. 34. Să a deschis votul. S-a închis votul. 31 pentru, 10 împotrivă. Se adoptă. 35. Prima parte. Pentru că a doua nu, e, nu poate fi admisă. Tre pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Prima parte, bineînțeles. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 devine caduc pentru că am adoptat cel compromis. Uh, pentru 10, pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 41, pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 42, devine caduc, precum și 43, 44, 42, 45, 46, identice. cine pentru? Împotriva abțineri. Se respinge, se resping. 47 cine pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. 48 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 49 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 50 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 51 prima parte pentru împotrivă, abțineri, se respinge a doua parte. Nu, trebuie să votăm a doua parte pentru împotriva abțineri se respinge. 52. Lambert, tot vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotriva. Abțineri. Ar fi mai bine să verificăm. S-a deschis votul pentru prima parte de la amendamentul 52. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte pentru împotrivă abțineri se respinge. Următoarele două devin caduce. Acum votăm. amendamentul 55 pentru, împotriva, împotriva, abțineri, cred că se respinge. Dar dacă doriți, putem să verificăm. Pentru amendamentul 55, deci, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 56 cu amendamentul oral pentru împotriva abțineri se respinge. 57 pentru împotriva abțineri se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred că se adoptă. Amendamentul 1 Doriți să verificăm pentru amendamentul 60? Mi s-a părut că se adoptă, dar putem verifica. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul se adoptă cu 26 de voturi pentru și 17 împotriva. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom verifica și pentru votul amendamentul 1. Nu e nevoie, dar dacă chiar vreți, verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 1. Se respinge cu 12 pentru și 28 împotrivă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm proiectul de aviz astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 pentru, 6 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportorului. Se adoptă. E vamos agora sim uh, à questão. Sans abri. Não. Uh, nu zice nimeni nimic. Uh, Stați un pic, spune președinta. Uma questão, um pedido oral sobre os géneros alimentares. Aici avem o întrebare orală privind alimentele. Însă văd că avem uh, lista de vot pentru o întrebare orală privind persoanele fără adăpost. Haideți să votăm. La coordonator s-a uh, aprobat această înlocuire, să avem o întrebare orală și o rezoluție. Votăm întâi întrebarea orală electronic. S-a deschis votul. E înserrată. S-a închis votul. 37 pentru, 5 împotrivă, se adoptă. Și apoi votăm și moțiunea de rezoluție. S-a deschis votul, vot electronic. Está encerrada a votação. S-a închis votul. La fel, 38 la 5 se adoptă. Și astfel am încheiat votul. Am încheiat voturile. Mulțumesc tuturor pentru participare. Într-adevăr, am avut voturi foarte complicate astăzi. Domnule De Rosa, dorit să luați cuvântul? Da, vreau să vorbesc despre întrebarea orală privind distribuirea de alimente. Când se va întoarce pe ordinea de zi? Ehm, Conform informațiilor pe care mi le-a dat secretariatul, Această chestiune va fi decisă la conferința președinților, să decide dacă vor transmite întrebarea la orală sau întrebarea orală la plenară sau nu. Deci conferința președinților va decide. Então, depois do período de da votação, vamos passar. Acum vom trece Caso a discussão cu o mică întârziere la o uh, discuție la examinarea proiectului de raport de la punctul 19, Platforma Europeană de Combatere a Sărăciei și Excluziunii Sociale. Și dăm cuvântul domnului raportor Frederic Darden. Domnul Darden ne va prezenta acest proiect de raport și vom începe o discuție pe această temă. Aveți cuvântul, stimate coleg. Domnul Darden, haideți! Vreau să-i rog pe toți ceilalți colegi și pe membrii secretariatului să ia loc. Vreau să vă rog de asemenea să faceți liniște, pentru că domnul Darden să reușească să se exprime. Obrigada. Eh, pedia, por favor, aos membros dos secretariados que se sentassem e aos colegas. Vreau deci să-i rog pe cei din secretariat să ia loc și vreau să-i rog și pe deputați să ia loc. Tenha palavra. Și acum are cuvântul stimatul nostru coleg, dar, domnul Darden. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă președinte, dragi colegi. Vă prezint câteva elemente generale înainte de a trece la conținutul acestui proiect de raport. Acest raport face parte din strategia 2020, care prevede o reducere a numărului de persoane în situație precară cu 20 de milioane. S-a dezbătut dacă această cifră e suficientă sau nu este destul de ambițioasă, însă nu acesta este obiectivul raportului nostru. Ce ne interesează acum este ca până la data de 2020 să reușim ca această cifră de 20 de milioane de persoane să iasă din situația de precaritate. E vorba de una din inițiativele FAR, cele mai importante ale acestei strategii, și face parte și din comunicarea Comisiei privind platforma de combatere a sărăciei. Cred că suntem cu toții de acord asupra faptului că sărăcia și excluziunea socială care din nefericire sunt în creștere trebuie să beneficieze de o atenție specifică. Diferitele discuții arată că această sărăcie are mai multe fațete, mai multe cauze și afectează mai multe victime copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, femeile, migranții. Și există o, sără, o legătură între sărăcie și combaterea sărăciei și respectarea drepturilor fundamentale. Unii spun că combaterea sărăciei ține de competența statelor membre, însă mi se pare indiscutabil rolul Europei în acest domeniu. În anul 2010, anul trecut, când s-a elaborat strategia 2020, dar și uh, când a avut loc anul de combatere a sărăciei, au avut loc foarte multe dezbateri, multe dintre ele chiar aici, în Parlamentul European. Am elaborat acest proiect de raport pornind de la aceste reflexii și dezbateri care vizează teme clasice pentru comisia noastră. Am elaborat acest proiect de raport pe baza unor contacte cu numeroase organizații ce activează în domeniu. Și sunt convins că unele dintre ele sunt reprezentate aici, în sala noastră astăzi. Haideți să trecem acum la conținutul proiectului de raport. Dincolo de considerente, acesta abordează câteva sugestii. În primul rând, referitoare la metodă și la principii mai generale, astfel se menționează că este necesară participarea la această platformă a organizațiilor și a persoanelor în situație precară. Insistăm și asupra necesității de a implementa clauza socială orizontală foarte importantă, consolidarea metodei deschise de coordonare în domeniul social și bugetizarea necesară a acțiunilor. Deci introducerea în bugetul european a acțiunilor care au legătură cu combaterea sărăciei, în bugetul european, dar și în bugetele statelor. Și mi se pare important să se uh, permite statelor să aibă marje bugetare important, dată fiind și discuția actuală privind cheltuielile legate de criză, să se favorizeze ocuparea și dacă să arătăm că dacă s-ar reduce cheltuielile sociale, riscăm să nu atingem obiectivul de a reduce pers numărul persoanelor afectate de sărăcie. Trebuie să și controlăm eforturile făcute de statele membre în domeniul implementării privind demersurile de includere. Trebuie să favorizăm și o gamă largă de uh, măsuri de combatere a sărăciei, de indicatori, nu numai pragul sărăciei, indicatori care să ne permită să precizăm natura problemelor de la un stat la altul. Cred că, în mod general, va trebui să se creeze și o monitorizare uh, regulată și Parlamentul să poată fi implicat în controlul implementării acestei platforme. Se mai prezintă și câteva teme mai specifice, rolul venitului minim, despre care am mai vorbit, doamnă președinte, rolul formării, de asemenea, rolul serviciilor sociale de interes general în combaterea sărăciei, impactul accesului la locuințe și al, al energiei asupra sărăciei, fondurile structurale pentru a permite ca mai, cât mai mulți cetățeni să fie scoși din situația de sărăcie. Iată deci ce conține acest raport. El merită să fie completat, însă a trebuit să practicăm o autocenzură din cauza lipsei de loc, ca la orice raport. A trebuit deci să exercităm o autocenzură și există o serie de amendamente gata să fie depuse pentru a completa acest raport. Vor mai veni și avizele de la diferitele comisii în completare. Comisia FEM, de exemplu, și acolo se desfășoară dezbateri și sunt convins că avizul va completa raportul acesta. E vorba de amendamente și de materiale complementare care vor putea să aducă suplimente și completări. Politica destinată persoanelor în vârstă, persoanelor fără adăpost și așa mai departe. Iată câteva elemente care să vă prezinte raportul meu și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Frederic Darden. Am deja o listă de vorbitori. Cred că e vorba de raportori din umbră, dar și alți colegi care doresc să ia cuvântul. Și eu vreau să spun următorul lucru. Acest raport se referă la o chestiune foarte importantă. De altfel, comisia noastră anul trecut a acordat o foarte mare importanță acestui subiect în raportul său Europa și combaterea sărăciei. Am făcut mai multe recomandări, mi-amintesc de un raport de care m-am ocupat uh, chiar eu, legat de venitul minim. Între timp, situația sărăciei s-a agravat. Sărăcia familiilor, dar și sărăcia copiilor în toate statele membre. Există probleme foarte grave în statele membre, la ora actuală. Colegul nostru ne prezintă mai multe aspecte și, de fapt, există și mai multe amendamente. Eu aș fi dorit să mai fie incluse și alte aspecte, printre care cauzele acestei situații, măsuri, de, măsuri politice mai active, o mai mare solidaritate, politica de coeziune, politica de coeziune economică și socială, intervenții mai eficiente, inclusiv la nivelul fondurilor comunitare. Iată, deci, o serie de idei pe care eu, ca raportoare din umbră de la grupul meu, vreau să le sugerez Vom sugera și amendamente, cu siguranță, la acest raport. Și voi da imediat cuvântul domnului Lope Fontanie. Doamnei Lope Fontanie. Lugar quería decir al ponente. Mulțumesc. În primul rând, doresc să-i spun raportorului că am înțeles că ne-a spus că va prezenta și alte amendamente și că nu am putut să includă tot ce a dorit în text, însă eu aș spune că raportul este oricum foarte concret. Se referă la toate elementele platformei europene și sunt convinsă că împreună cu raportorul vom reuși să prezentăm un raport care să se refere la toate chestiunile foarte actuale mm, care ne preocupă, dată fiind criza prin care trecem. Aș spune că trebuie să mergem și mai departe. Va trebui să vorbim despre această platformă, știind că o mare parte din problemă ține de voința statelor membre. Cred însă că este o activitate foarte importantă. Vom avea posibilitatea și vom avea și timp să discutăm amendamente. Dar eu vreau să subliniez mai multe chestiuni aici. Raportorul a vorbit de sărăcia în rândul familiilor și în rândul copiilor. Eu nu aș dori să vorbim întotdeauna de familii. Totul depinde, în ceea ce îi privește pe copii, de sărăcia familiilor. Persoanele în vârstă și persoanele dependente nu suferă de sărăcie din cauza că sunt în vârstă sau că sunt dependente. Este vorba de abandon, de singurătate și de excludere socială. A, pe aceste teme trebuie să ne concentrăm noi. În ceea ce privește femeile, nu știu dacă o să uh, depunem multe amendamente referitoare la femei, pentru că există deja un aviz privind sărăcia în rândul femeilor. Însă, eu cred că totuși ar trebui să vorbim despre femeile care se ocupă de copii. Și, de asemenea, în ceea ce îi privește pe romi, cred că e important să se menționeze această minoritate și trebuie ca aceste grupuri să fie uh, implicate în toate aspectele platformei. Nu trebuie să uităm nici entitățile sociale, organizațiile care lucrează cu romii de ani de zile care au un cuvânt de spus și care au multe uh, elemente care ne pot ajuta să dezvoltăm acest raport. Raportorul ne-a spus că va trebui să găsească un acord în legătură cu două subiecte. Directiva orizontală privind combaterea discriminării, nu știu dacă este inclusă în tratat, Însă putem să uh, recapitulăm textul ca să vedem cum se poate include directiva și articolul 18. Directiva cadru privind salariul minim. Aceasta este o idee foarte bună, însă uh, chiar președinta noastră s-a ocupat de acest subiect într-un raport. Însă e foarte greu să armonizăm regimurile din toate statele membre. Este un subiect foarte important care uh, este și foarte complex. Eu și grupul meu vă stăm la dispoziție, doamnă președinte, ca să lucrăm și să depunem amendamente care să fie utile pentru acest raport. Mulțumesc! Are cuvântul colega noastră, doamna Lin. Mulțumesc și mulțumesc pentru munca depusă. Sunt foarte multe lucruri pozitive în acest raport. Eu am încerc să încerc să depun probabil amendamente în legătură cu vreo două subiecte ca să dau substanță um, acestui uh, raport. Ați avut dreptate la punctul G în legătură cu indicatorii. Folosim diferiți indicatori în diferitele state membre și cred că va fi util să îi analizăm pentru că nu se folosește un singur indicator, după cum ați spus la punctul G. La punctul 10, dorim să menționăm directiva privind ocuparea 2000. La punctul 10 e vorba de măsuri uh, destinate a ajutării persoanelor cu dizabilități pentru ca acestea să poată intra pe piața de muncă și dorim implementarea acestei directive pentru că credem că este cheie pentru aceste persoane care pot să muncească și vor să muncească și această măsură le va ajuta să scape de sărăcie. La punctul 13, Comisia a elaborat deja o directivă privind acest subiect care este blocată la Consiliu, deci ar trebui să reformulăm aici să păstrăm ideea, dar directiva orizontală de combatere a discriminării există deja. Însă, trebuie să ne asigurăm că avem pârghile ca să o deblocăm la Consiliu. La punctul 18 a spus și doamna Figueiredo ceva în legătură cu venitul minim și salariul minim. Noi încă le confundăm. Uh, Așa s-a întâmplat la raportul anterior al doamnei Figueiredo. Spunem tot timpul salariu minim atunci când vrem de fapt să spunem venit minim și spunem venit minim când vrem să spunem salariu minim. Trebuie să clarificăm. salariu minim înseamnă ceea ce este stabilit de partenerii sociali sau de către lege în statele membre pentru ocupare. Acesta este salariul minim. Venitul minim este acel venit pe care îl primesc persoanele care nu au un loc de muncă, prin ajutoare, prin sistemele de asigurări sociale în diferitele state membre. Sunt unele persoane care au un loc de muncă și au nevoie uh, de un venit uh, de un supliment pentru a ajunge la venitul minim. Însă când vorbim de venitul minim, e vorba de un nivel minim care să permită cetățenilor să supraviețuiască în fiecare stat membru persoanelor care nu au un loc de muncă. Salariul minim e cu totul altceva. În raportul doamnei Figueredo se vorbea de venit minim și eu cred că asta și înseamnă venitul minim. Deci când vorbiți de convenții colective, înțeleg ce spuneți, dar cred că e vorba de salariu minim. Pentru că atunci trebuie să analizăm convențiile colective. Dacă vorbim de venit minim, e cu totul altceva. Și acolo trebuie să fie consultate persoanele afectate, persoanele care nu au un loc de muncă, cele care nu au mijloace. Deci vreau să repet ce am mai spus. Știu că pentru multe persoane este un punct dificil acest venit minim. Unii spun că trebuie să se stabilească prin schimb de bune practici, eu cred că ar trebui să avem un venit minim stabilit la nivel de state membre și fiecare stat membru ar trebui să-l stabilească pe baza indicatorilor de sărăcie, după cum am spus mai devreme. Nu cred că trebuie să ne dorim o directivă cadru privind venitul minim, pentru că uh, am constatat că mai ales statele membre noi au diferite probleme și le uh, tratează în moduri specifice. Date fiind și măsurile de austeritate prezente acum, cred că e greșit să vorbim de o directivă cadru privind venitul minim, ci de un schimb de bune practici. Asta oricum. Voi depune amendamente în acest sens. La 19, mă bucur că ați menționat persoanele vârstnice, Aș vrea să spun că de câte ori menționăm persoanele vârstnice, ar trebui să le spunem persoane vârstnice și când spunem persoane cu, diza- cu handicap, să spunem persoane cu handicap. Pentru că nu-i bine să spunem vârstnici sau handicapați, cel puțin în limba engleză nu se spune niciodată așa ceva. Deci, dacă vă gândiți să depuneți amendamente, să țineți cont de acest lucru. Deci, la, de la persoane, în legătură cu persoanele vârstnice și sistemele de îngrijire, da, cred că trebuie să avem o secțiune aici, că nu e vorba doar de sărăcia copiilor, e vorba și de sărăcia persoanelor vârstnice și nu e vorba doar de sistemele de îngrijire pentru aceste persoane, ci pentru sărăcia lor în general. Ați făcut deja lucruri foarte bune, eu vreau să le dezvolt și de aceea voi depune amendamente în acest sens. Vom voi discuta cu dumneavoastră despre niște accente care trebuie puse aici în legătură cu venitul minim. Mulțumesc! Mi se pare necesar, înainte de a continua, să precizăm două lucruri. În primul rând, raportul pe care l-am elaborat eu se referea strict la venitul minim, eu nu am vorbit de un salariu minim, am vorbit de venitul minim. Venitul minim care trebuie asigurat pentru persoanele care nu au alte mijloace de trai și care se află în situația de sărăcie cea mai extremă. Trebuie să se garanteze acestor persoane un minim, un venit minim, ca să poată supraviețui. S-a și adoptat în plenară și noi am, venit, am pledat pentru acest venit minim care înseamnă 60% din venitul mediu din fiecare țară, nu din Uniunea Europeană, ci din fiecare țară. Astfel, venitul minim diferă de la un stat la altul. Am spus de asemenea că s-ar putea crea un cadru general pentru toată Uniunea Europeană. Pentru că dacă definim această bază de 60% din venitul mediu din fiecare stat, ținem cont de situația din fiecare stat membru. Iar în raportul meu nu se făcea referire la salariul minim. Chiar dacă în alte rapoarte se recomandă impunerea unui salariu minim în toate țările ținându-se cont, desigur, de convențiile colective, de contracte, de definițiile naționale și așa mai departe respectând totdeauna principiul subsidiarității. Sunt uneori mici probleme de traducere, nu întotdeauna se face diferența între un salariu minim și un venit minim, însă în raportul meu era vorba de venit minim și nu de salariu minim. De aceea s-au adoptat diferite subiecte. Dau acum cuvântul domnului Kozalovski. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Jako... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am elaborat un aviz la Comisia Bugete și aș dori să vă prezint opiniile mele. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Darden pentru acest proiect de raport care menționează aspecte foarte importante pentru Comisia de Ocupare și pentru Comisia de Bugete. E foarte important ca și Comisia Europeană să prezinte explicații detaliate cu privire la utilizarea uh, fondurilor pentru această platformă europeană. Domnul Darden are intenții foarte bune, însă eu nu sunt de acord cu punctul 9 din raportul său. Aici se solicită aceleași drept, drepturi egale și acces egal la protecția socială pentru toți lucrătorii din fiecare stat membru. Situațiile din statele membre sunt diferite, există, aceleași, există soluții diferite, nu e posibil să se folosească aceeași soluție în toate țările. Sunt de acord cu raportorul că reprezentanții categoriilor de populație afectate de excluziune și de precaritate trebuie să participe la platforma europeană. Așa se va întâmpla și la Cracovia în 17-18 octombrie, în cadrul președinției poloneze, când se va întruni prima convenție a acestei platforme. Trebuie să discutăm și despre ameliorarea situației tinerilor pe piața muncii, 20% din aceștia, din persoanele cu vârstă sub 25 de ani, sunt șomere. Este o situație de neacceptat. Ar trebui să subliniem și ce se întâmplă cu ocuparea persoanelor vârstnice, după cum spunea domnul Darden. Acesta este un sector foarte afectat de precaritate. va urma și anul îmbătrânirii active, aceasta va fi o ocazie pentru a remedia această situație. În ceea ce privește persoanele cu handicap, persoane, problemele sunt mult mai mari în legătură cu aceste persoane. Cunoaștem proiectul colegului Adam Coșa, care este foarte important în legătură cu strategia europeană privind persoanele cu handicap și chestiunea mobilității cele din urmă aș vrea să spun că comunicarea Comisiei Europene nu se referă la IMM-uri. Însă trei sferturi din ocuparea în Europa, din locurile de muncă din Europa, sunt asigurate de IMM-uri. Așadar, ar trebui să li se uh, acorde ajutoare pentru combaterea sărăciei, pentru că joacă un rol foarte important. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Doamna Deli are cuvântul. la Doamna președinte, domnule raportor, dragi colegi, dacă nu ne lăsați să visăm, nu o să vă lăsăm să dormiți. Acestea sunt cuvintele cu care tinerii răsculați de la Puerta del Sol de la Madrid își susțin cauza de peste o lună și ex își exprime exasperarea în fața unei clase politice care nu e în stare să le aducă soluții. Sunt tineri care suferă în fiecare zi din cauza consecințelor din ce în ce mai apăsătoare ale crizei eh, economice, financiare și democratice prin care trecem. Haideți să ne amintim, peste 23 de milioane de șomeri în Europa, peste 80 de milioane de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei aproape 116 milioane de persoane amenințate de sărăcie. Tinerii sunt de două ori mai afectați decât restul populației de șomaj. Un tânăr din cinci trăiește în sărăcie. Ocuparea nu mai apără de sărăcie pentru că condițiile de muncă se uh, precarizează din ce în ce mai mult. 8% din europeni sunt săraci deși au un loc de muncă. Deci cum putem să dormim liniștiți cunoscând toate acestea. Situația este mai mult decât inacceptabilă. De aceea, inițiativa FAR a Comisiei Europene privind Platforma Europeană de Combatere a Sărăciei și a Excluziunii Sociale reprezintă o șansă unică de a face progrese în domeniul Europei sociale pentru a-i ajuta pe cetățenii cei mai defavorizați care trăiesc în condițiile cele mai precare. Vreau să mulțumesc domnului raportor Darden pentru munca realizată până acum prin acest proiect de raport. Dar trebuie să vă spun tuturor că avem multe de făcut și nu avem dreptul la greșeală. Anul European de combatere a sărăciei, ce ne-a lăsat? Ce moștenire ne-a lăsat? Absolut nimic. Totul rămâne de făcut. Directiva cadru uh, privind venitul minim se respinge, se vorbește de austeritate. E momentul acum să schimbăm direcția. E momentul să amintim egalitatea de drepturi. Și e momentul să spunem că această directivă cadru este importantă pentru că nu există locuri de muncă, munca nu permite ieșirea din sărăcie și venitul minim pentru toți este uh, un element cheie. Cred că avem aici o ocazie pe care nu trebuie să o ratăm, ocazia de a acționa. Astăzi trebuie să acționăm împotriva sărăciei și excluderii sociale. Sper să nu uh, ne mai ratăm încă o dată îndeplinirea uh, responsabilităților. Vreau să vă sugerez câteva uh, idei de acțiune. În această dimineață am adoptat o întrebare orală și o moțiune de rezoluție privind persoanele fără adăpost. O strategie legată de aceste persoane trebuie să își găsească locul în platforma aceasta și ne vom ocupa de acest lucru. Politica de uh, acces la locuințe este o verigă slabă și trebuie să fie prioritară la toate nivelurile decizionale, inclusiv la cel european. Aproape un sfert din europeni consideră că una din principalele cauze a sărăciei este costul excesiv al locuințelor decente. 9 europeni din 10 consideră că sărăcia provoacă pierderea accesului la uh, o locuință decentă. O locuință decentă propune, presupune accesul la servicii, accesul universal la apă, la electricitate, la preț uh, decent, la încălzire, la telecomunicații, toate aceste servicii trebuie să fie garantate și astăzi trebuie să luptăm ca să găsim mijloacele să finanțăm combaterea precarității energetice. Situația tinerilor necesită răspunsuri specifice. În primul rând, accesul la un venit minim care să permită autonomia. Mai mult, Parlamentul Comisia noastră a adoptat raportul colegei mele Emily Turunen. Principiul unei garanții europene pentru tineret. Pentru ca tineretul care va veni sau care este deja prezent pe piața muncii în timpul crizei să nu reprezinte o generație pierdută. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Cetățenii europeni asta așteaptă de la noi. Și vreau să vă transmit unul din mesajele cheie al rețelei europene antisărăcie, care, analizând propunerea de platformă a Comisiei, spunea următoarele. Sărăcia, excluderea socială nu vor putea să fie reduse în mod durabil cât timp egalitățile și discriminarea nu vor fi combătute. Împărtășesc această constatare. Trebuie să reducem diferențele de venituri și de bogăție, ceea ce presupune, după cum am spus, crearea unui venit minim adecvat pentru toți peste tot în Uniunea Europeană și o limitare strictă a salariilor mari, punând accentul pe limitarea bonusurilor binecunoscute. Trebuie astăzi să fim responsabili și să stabilim un nivel de impozitare de disuasiune dincolo de anumite niveluri. Și trebuie să luptăm activ împotriva tuturor formelor de discriminare în special accesul la drepturi, la servicii și la ocupare. Mă refer la comunitățile marginalizate, mă refer la migranți. Trebuie de asemenea să ne mai ocupăm și de o etapă, de un alt aspect și închei aici, politicile de prevenție ce instrumente vom implementa ca să prevenim sărăcia. Și, pentru a încheia, vreau să vorbesc despre viitorul programului european de ajutare pentru cei mai afectați de sărăcie, care este în pericol. Bugetul pentru 2012 a fost redus de 5 ori de către Comisia Europeană și nu trebuie să permitem așa ceva. Noi, în grupul verzilor, vom depune foarte multe amendamente și, în final, e momentul ca aspectul uman să fie readus în centrul politicilor europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să atrag atenția colegilor asupra faptului că mai avem încă trei avize de discutat și vă rog să fiți cât se poate de succinți. pentru că altfel alții nu, vor, nu și vor mai putea prezenta proiectele de aviz. Doamna Gonț are cuvântul. Vă rog, doamna Gonț. Frederic. Eh, Frederic, vă rog, colega dumneavoastră. Thank you, King Gonț. Uh, just shortly, I will ask. I think it's a... Foarte pe scurt, cred că este un raport excelent și foarte important, dar aș dori să subliniez câteva aspecte. Cât privește locuințele decente, trebuie să îi menționăm și pe cei fără adăpost în multe țări, pentru că mulți oameni își pierd adăposturile din cauza lipsei locurilor de muncă, din cauza șomajului. Educația timpurie, bineînțeles, este la fel de importantă precum serviciile de interes general, pentru că de multe ori uh, copiii uh, merg prea târziu la școală și nu vor mai putea face față pe piața locurilor de muncă. Discriminarea, segregarea, bineînțeles, trebuie menționate și, uh, în special în partea unde spunem, trebuie să se țină cont de. Deci în partea unde vorbim și despre romi. Cam atât. Mulțumesc. Eh, então, eh, não sei se o colega. În regulă. Nu știu dacă doriți să reveniți, dar dacă o faceți, vă rog să o faceți succint, pentru că oricum vom mai avea timp să revenim asupra acestui lucru. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, doresc să mulțumesc colegilor pentru ideile prezentate. Avem o ocazie unică, după cum a spus colegul nostru Dali, colega noastră, doamna Dali, Cred că prin amendamentele dumneavoastră veți îmbogăți acest raport și mă bucur că vom putea să discutăm din nou despre el peste câteva zile. Mulțumesc! Obrigada, eu ainda que o... Eh, Mulțumesc foarte mult. Aș mai adăuga faptul că termenul pentru introducerea amendamentelor este 22 iunie 2011 la orele 17. Votul va avea loc în 8 septembrie în comisie. Cu acest această precizare, nu-mi rămâne decât să mulțumesc tuturor și să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul, care e punctul? Punctul 20. Este vorba de punctul 20, așadar semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Raportor pe acest dosar este doamna Beres, nu, raportor este domnul uh, Ole Ludvigsen. și domnul Steinbeck. Vă rog, foarte pe scurt. Mulțumesc. Raportorul uh, Ludvigsen nu poate să fie prezent din cauza unei probleme de familie și m-a rugat să fac câteva observații în numele său. Bineînțeles că acest semestru va juca un rol european și de aceea este nevoie de un raport de inițiativă anual, tocmai pentru ca poziția noastră față de problemele sociale ale strategiei Europa 2020 să fie clare. Comisia Econ joacă un rol esențial în cadrul semestrului european și aceasta consideră că noi, ca și ca Uh, în calitate de comisie pe probleme de ocupare, trebuie să oferim un raport și să analizăm efectele asupra ocupării. Domnul Ludvigson dorește să sublinieze faptul că este cât se poate de important ca toți cei care sunt uh, implicați în semestrul european să respecte dialogul uh, social de asemenea, evidențiază rolul special al partenerilor sociali și al competențelor naționale în materia salariilor și al pensiilor. Este un principiu cheie care, în mod evident, intră în competența statelor membre. Din punctul său de vedere, nu este pur și simplu acceptabil ca niște instituții, în mod direct sau indirect, să devieze de la acest principiu fundamental și să transforme pur și simplu regimul competențelor. Încă o remarcă personală, eu sunt de părere că partenerii sociali în momentul implementării în statele, lor, în statele membre trebuie să fie implicați în acest proces. Am văzut acest lucru și în cadrul liniilor directoare politice și anume am văzut că nu s-a întâmplat acest lucru Belgia a fost singura țară care a implicat partenerii sociali în momentul implementării și este un caz unic, lucru care nu este suficient, deci trebuie să fim foarte atenți la aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumim foarte, foarte, foarte mult! Doamna Mern. Merci beaucoup, Doamna Moran. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în numele colegului nostru care este raportor din umbră pentru semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. În cadrul analizării semestrului european, domnul Boulon preconizează măsuri privind informarea și educarea, accesul la ocupare, protecția socială, reintegrarea șomerilor pe piața muncii, pentru ca statele membre să poată de pe acum să facă alegeri judicioase în privința investițiilor pe termen scurt și, și lung în uh, legătură cu politicile economice și sociale. Există trei axe importante. În primul rând, educația și formarea, în principal combaterea abandonului școlar, care îi afectează foarte rău pe tinerii ieșiți din școală fără diplome. E nevoie de o orientare personalizată, pentru că reușita acestor orientări este condiționată de uh, personalizare și, de asemenea, foarte important este formarea de-a lungul vieții, care se pune destul de dificil uh, în practică pe teren. Aceasta are drept obiectiv să sporească nivelul de calificări uh, obținute până în 2020 și de asemenea să coreleze mai bine cererea și oferta pe piața de muncă. O a doua axă extrem de importantă, înlesnirea accesului la ocupare și uh, ajutarea în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Impozitele trebuie să fie adaptate, să nu dăuneze creării de locuri de muncă. Apoi mobilitatea tinerilor, permițându-li se o mai bună mobilitate pe piața muncii. Să se preconizeze flexibilitatea în ceea ce privește capacitatea angajatorului de a concedia pentru a susține mai bine competitivitatea întreprinderilor și crearea de locuri de muncă. După aceea, măsurile pentru integrarea persoanelor vârstnice pe piața de muncă, conform propunerilor uh, făcute în cadrul proiectului privind îmbătrânirea activă și dezvoltarea unui dialog social continuu și acesta trebuie să fie pus în practică. Cea de-a treia axă importantă, protecția socială, ideea fiind să se creeze o bază de protecție socială care să conțină protecția lucrătorilor celor mai afectați de criză și, pe de altă parte, prevenția sărăciei prin sisteme de protecție socială adaptate și accesul la servicii de calitate. În cele din urmă, reintegrarea șomerilor este o axă extrem de importantă care trebuie dezvoltată, dată fiind criza care a afectat lumea muncii, aducându-se asistență financiară pentru reluarea unui loc de muncă și eficientizarea serviciilor pentru șomeri. Iată ce m-a rugat domnul Boulon să vă transmit în această dimineață. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Morin. Dau acum cuvântul doamnei Harkin. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru avizul său. Sunt cu totul și cu totul de acord. Trebuie să întărim interacțiunea dintre politicile economice și sociale în contextul semestrului european și cred că dacă facem acest lucru putem să garantăm un impact pozitiv asupra politicii de ocupare și cred că acest lucru este absolut esențial pentru această comisie. Orice comisie este desfășurată trebuie să aibă un impact pozitiv asupra ocupării. Una din problemele cu care se confruntă multe țări, chiar și a mea, dar și multe altele, este realitatea măsurilor de austeritate. Există un pericol și un, anume un pericol real ca în momentul uh, echilibrării contabile să se facă să nu existe suficiente politici sustenabile și cred că este important să menționăm acest lucru în acest uh, aviz. Cred că unele dintre aceste politici ar putea include încurajarea la ocuparea locurilor de muncă și încurajarea de a crea locuri de muncă. Este foarte important să avem lucrători care să aibă setul adecvat de competențe și formarea adecvată, dar bineînțeles că trebuie să aibă și locuri de muncă la care să acceadă, deci este un, uh, un, uh, o chestiune complementară. Trebuie să implementăm pe deplin directiva serviciilor pentru a crea unele dintre locurile de muncă despre care vorbeam și încă două aspecte în final. Cred că trebuie să subliniem rolul Parlamentului în acest proces, bineînțeles, acest lucru este foarte important și trebuie să subliniem uh, rolul legitimării democratice, pentru că cetățenii trebuie să înțeleagă că toate aceste eforturi sunt în interesul lor și, iată, Parlamentul nu va face decât să sporească, nu numai că va spori legitimitatea democratică, dar va face și ca lucrurile să fie mai uh, ușor de înțeles de cetățeni. Și, în cele din urmă, dacă vă uitați la lineatele 1 și 2, veți vedea că există o oarecare tensiune la nivelul acestora. La 1 se spune că este nevoie să avem o abordare comună întărită față de provocările care ne stau în față, iar la alineatul 2 se spune că trebuie să respectăm principiul subsidiarității și menționează în mod specific dialogul social, nivelul salariilor și al pensiilor. Din nou, Înțeleg această abordare și îl sprijin în acest sens, dar nu fac decât să subliniez faptul că există o oarecare tensiune între cele două texte, între cele două alineate și poate că ar trebui să uh, ne confruntăm cu această tensiune în această comisie și să ne asigurăm că avem un aviz, noi așa, echilibrat. Trebuie să avem o abordare comună și să respectăm în același timp principiul subsidiarității. Mulțumesc! Muito obrigada. Então, considerávamos este Mulțumesc foarte mult. Cred că cu acest lucru am încheiat această dezbatere. Termenul de introducere pentru amendamente este 21 iunie la prânz, deci orele 12, iar spre adoptare în comisie termenul uh, va fi iulie. Adoptarea se va produce în luna iulie. Ajungem la următorul punct de pe ordinea zi, care este, surpriză, punctul 21. Passávamos, foi pedida aqui uma troca, passávamos para o ponto 22, condições de entrada e de estadia. Nu, nu este punctul 21, iată, inversăm surpriza, este punctul 22, este vorba de condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere. Haideți să vedem cine este raportor. Iată, se pare că raportorul nu este prezent, să înțeleg? Bun. Deci până la urmă rămânem la surpriza inițială. Începem cu punctul 21. Doamna Iaconsari este prezentă și este responsabilă de transfer și va vorbi despre transferul intra-societăți în cadrul aceleiași companii. Aveți cuvântul. Um, intracorporate directive direktiivihän liittyy suureen maahanmuuttopakettiin, josta tämä on yksi osa. Um, Pachetul privind emigrarea este foarte mare și acest punct reprezintă doar o parte din acesta. Este foarte bine că Uniunea Europeană dorește să creeze o politică de migrație comună, dar abordarea Comisiei este una prea sectorială, consider eu, și cred că nu este deloc bine așa. Cred că această abordare nu va face decât să ducă la faptul că se va pierde ideea fundamentală din directivă. Obiectivul este până la urmă simplificarea uh, legislației și crearea unui cadru în care persoanele să poată fi tratate în mod egal și cred că efectul va fi chiar opus. Comisia trebuie să fie criticată în acest punct. Este cât se poate de important uh, să avem o politică, cu, o politică comună de migrație, dar această abordare separatistă, această abordare sectorială nu va face decât să creeze noi probleme, probleme pe care nu le va putea rezolva, din păcate. Mai există și problema tratării unei probleme care este mai largi decât problema migrației. Vorbim de o chestiune extinsă care ține de politica migrației, care are până la urmă o influență mare asupra piețelor forțelor de muncă și nu putem evalua acum cât de mare este această influență, dar vă pot spune că este o influență substanțială asupra piețelor forțelor de muncă. Și de aceea, cred că ar fi cât se poate de important ca baza, ca temeiul juridic și articolul 153 A, B și G să fie deci acest articol să fie adăugat la baza juridică pentru că el vizează sănătatea, vizează ocuparea și astfel vor fi acoperiți și resortisanții țărilor terțe. Împreună cu Comisia Libe am ajuns la concluzia că poate ar trebui să identificăm exact la ce ne referim, ce înseamnă o forță de muncă de conducere și ce înseamnă o forță de muncă specializată. Avem aici termenul în engleză knowledge, cunoștințe, care este un termen slab, care ar trebui să fie înlocuit. De exemplu, dacă un șef de întreprindere este de părere că uh, de exemplu, dacă vorbim despre un pictor, putem să vorbim, de fapt, despre un specialist. Este un specialist, un pictor. Și de aceea mă întreb de ce trebuie să existe formulări diferite, termeni diferiți pentru același tip de personal. În directiva Blue Card sunt vizate persoane înalt calificate, la fel ca persoanele din această directivă, și cred că această formulare este foarte bună, mă întreb de ce n-am putea o folosi și aici. Apoi, calificările și experiența profesională. Iată, încă două elemente care ar mai trebui subliniate. Aș critica ceva și aș critica faptul că directiva Suomessa työministerinä, niin tiedän sen, että tämä direktiivi on synnyt... Directiva delegării pe care am patronat-o, să spun așa, a dus la multe probleme în acest domeniu și știu că Comisia va, va face noi propuneri și de aceea această directivă, consider eu, nu poate fi folosită neapărat și în acest context. Pentru că aici este vorba despre resortisanți din țările terțe care vin în Europa să lucreze pe, un termen, pe, pe o perioadă de 3 ani și ca să nu avem două piețe de muncă diferite și de asemenea ca să evităm ca această directivă să poată fi folosită pentru un dumping practicat pe piața forțelor de muncă, pledez pentru salarizarea egală a muncii echivalente în diferite state membre. Cei mai uh, ieftini ingineri din lume acum câțiva ani erau în China, dar astăzi cei mai ieftini ingineri din lume nu mai sunt în China, ci sunt în Ucraina. Și dacă o societate, dacă o companie finlandeză sau germană își propune să angajeze aceste forțe înalt calificate, atunci, conform acestei directive, pentru ele ar fi mult mai simplu să angajeze un inginer ieftin care să provină din Ucraina decât să angajeze un inginer din Ungaria, Spania sau Portugalia, care este șomer. O astfel de gândire nu poate să fie permisă. Nu se poate să se construiască astfel piețele forțelor de, forței de muncă. Ce ne dorim noi este să ne păstrăm competitivitatea în raport cu concurenții noștri, trebuie să îmbunătățim capacitatea noastră concurențială și de aceea trebuie să acceptăm oameni din țările terțe și abordarea în sine este bună, dar nu se poate ca acceptându-i să ajungem la situația în care suntem obi- obligați să folosim doar forțe de muncă foarte ieftine. Cam astea sunt ideile principale, avem foarte puțin timp și de aceea nu-mi propun să intru în detaliu. Aș dori însă să mai adaug un lucru și anume faptul că ocazia este una deosebită, este absolut fundamental să avem o politică comună a migrației, dar în același timp este util să evităm crearea unei duble piețe a forțelor de muncă. Putem face acest lucru dacă cădem de acord asupra unor termeni comuni și dacă suntem de acord că munca echivalentă trebuie să fie plătită în mod egal, indiferent unde are loc. Termenul pentru introducerea amendamentelor este 22 iunie. Mulțumesc. Eh, exact. Da, așa este. De altfel, am primit o propunere Doream să dau cuvântul colegului Coferati, având în vedere că nu mai avem timp. Și colegul ar putea să ne prezinte rapid avizul său. Este un raport în care competentă pe fond este Comisia Libe. E vorba de condițiile de intrare, de intrare și de ședere ale sorțirea sanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere. Punctul 22. Domnule Cercas. Și, și... Um, un, uh, o solicitare de respectare a regulamentului. Da, doamna președinte, știu că nu avem timp. Spuneți că trebuie să abordăm succint aceste subiecte, într-adevăr, este singura modalitate. Am spus secretariatului că sunt două dosare legislative foarte importante, de aceea poate ar fi bine să fie discutate nu la sfârșitul unei ședințe, ci la uh, începutul ședinței, pentru ca a avea timp uh, ca comisia noastră să discute aceste lucruri uh, în detaliu. Nu putem să facem aceste lucruri în două minute. Doamna președinte, da, știu, într-adevăr, aceasta este o problemă. am primit mai multe solicitări de luarea cuvântului. Raportorul uh, pe fond de la LIBE, domnul Salvatore Iacolino, este de asemenea prezent, dar uh, nu știu cum să fac, cum să gestionez timpul, uh, puținul timp care ne rămâne, având în vedere că aceste aspecte sunt legate, pentru că e vorba de condițiile de uh, intrare și ședere a uh, lucrătorilor din țări terțe, colega Ia a vorbit despre detașarea în cadrul aceleiași companii, propune de directivă și în, cadrul, în cazul domnului Coferati e vorba de lucrători din țări terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezorie, sezoniere. Putem continua discuția la 21, dar atunci domnul Coferati nu va mai, mai putea prezenta raportul. Iată care e problema. De aceea rog colegul Coferati să-și prezinte uh, mai întâi raportul și apoi voi da cuvântul colegului de la Libe și tuturor celor care s-au înscris la cuvânt pentru punctul 21 până la ora 12.30, când trebuie să punem capăt ședinței noastre. Apoi, bineînțeles, la ora 15 putem relua ședința cu lista persoanelor înscrise la cuvânt. Deci, dar pot și să încep cu această directivă și apoi să trecem la următoarea, pentru că se pare că nu se înțelege. Microfonul domnului președinte nu este aprins? Și trată de argumente. Într-adevăr, sunt subiecte foarte delicate și, bineînțeles, foarte importante, de interes major pentru colegi. Nu știu dacă se poate, dar s-ar putea completa discuția în legătură cu primul raport și apoi după masă, la ora 15, deci să încheiem discuția la primul raport și apoi uh, să abordăm celălalt raport, punctul 22, la ora 15. Da, mulțumesc, domnule Coferati. Mă ajutați, mă ajutați mult cu propunerea dumneavoastră. Raportul dumneavoastră poate să fie discutat într-adevăr la ora 15 și atunci continuăm discutarea punctului 21, raportul pentru care reportare pentru aviz este doamna Iaconțari. Acum are cuvântul colegul nostru de la Liber, raportorul pe fond, îmi uh, cer scuze oricum, dau cuvântul domnului Iacolino. Ho ascoltato. Am ascultat prezentarea colegei Iaconsari, cu care colaborarea este foarte bună. Pe 20 aprilie a avut loc o audiere în legătură cu acest subiect pe care îl discutați astăzi, precum și uh, pe tema distanților țărilor terțe care ocupă locuri de muncă sezoniere. Sunt dosare care se referă la fluxurile migratorii legale și posibilitatea de a recruta lucrători din țări terțe care sunt foarte bine specializați, specializări care nu pot fi găsite pe teritoriul Uniunii. Trebuie să înțelegem foarte clar despre ce e vorba în această directivă și prin, în urma acestei discuții și altor discuții vom reuși să înțelegem mai exact, exact conceptele. Trebuie să definim aceste concepte. Comisia în uh, propunerea asta de directivă, propunerea de directivă a Comisiei este, este echilibrată dar trebuie definite mai bine conceptele, fără a restrânge însă prea mult domeniul de aplicare, dar trebuie să stabilim obiective riguroase și măsurabile. Am făcut acest lucru prin amendamentele pe care le-am depus în calitate de raportor. Articolul 8 privind sancțiunile, care vor fi severe și incisive, împotriva angajatorilor care nu respectă directiva. Este o temă crucială, precum și uh, permisul care trebuie să fie unul unic, precum și posibilitatea de a um, da curs solicitărilor uh, membrilor familiilor acestor uh, lucrători care pot să rămână până la trei ani, care este perioada minimă um, a contractelor de muncă pentru a veni, de exemplu, din India până în Grecia sau în Italia. Noi considerăm că durata minimă trebuie să fie de șase luni. Comisia a considerat că perioada minimă trebuie să fie de un an. Eu, noi uh, propunem șase luni, dar fără întreruperi. De asemenea, partea legată de familie este fundamental pentru noi, precum și partea legată de mobilitate, dar trebuie să mai gândim bine la acest aspect. Mai rămâne bineînțeles, preferența comunitară. Textul trebuie să fie uniform și simplificat pe cât posibil. Sper că poate fi îmbunătățit. Așa cum suntem convinși că repercusiunea asupra unor, a, a, repercusiunile asupra activităților analoge trebuie să fie pozitive. Ar fi improbabil ca doi lucrători în același birou care fac același lucru uh, să fie retribuiți în mod diferit. Deci trebuie să fie retribuiți la fel. Este un aspect foarte important. Evaluarea de impact din partea Comisiei este utilă dacă această directivă uh, se integrează cu cea privind lucrătorii sezonieri. În celălalt dosar sunt și alte aspecte uh, complexe de abordat, dar eu mă opresc aici în ceea ce privește raportul de care mă ocup, dar consider că în această fază este fundamental în ceea ce privește fluxurile migratorii, ceea ce se întâmplă în zona Mării Mediterane uh, și având în vedere ce se întâmplă în zona Mării Mediterane, trebuie să acționăm rapid. Pentru că va mai trece timp între momentul în care se elaborează un, uh, o propunere a Comisiei și momentul în care Parlamentul adoptă raportul respectiv împreună cu Comisia EMPL, deci pentru ocupare cu raportul din umbră, Comisia Europeană și mai departe, sperăm că vom putea face o treabă bună în interesul acestor lucrători care reprezintă o resursă umană, o bogăție care se va alătura celei comunitare, dar, bineînțeles, preferența rămâne comunitară. Mulțumesc, doamna președinte! Mulțumesc! Vreau să vă spun că mai avem patru cereri de luare a cuvântului. Vreau să rog pe fiecare coleg să nu depășească două minute ca să putem să încheiem acest punct până la 12.30. Doamna Schröder. Ja, vielen Dank. Äh, mulțumesc. Intru direct în subiect și aș dori să mulțumesc raportoare pentru propunerile făcute. Mai bineînțeles că vom uh, mai lucra pe text M-am uitat cu atenție pe propunerea comisiei și aș dori să intru în detalii la câteva puncte. Primul punct este următorul. Eu cred că acest text este necesar și că este necesar în această formă ceea ce înseamnă că nu putem să confundăm această formă de migrație cu alte forme, pentru că ea este în strictă legătură cu multe drepturi sociale și noi suntem pentru adoptarea textului ca atare, fără să se facă niciun fel de amestecuri. În al doilea rând, nu suntem uh, de acord să se modifice temeiul juridic, pentru că noi credem că noi, Parlamentul, trebuie să, rep, să, să sprijinim aceste drepturi și este foarte, foarte important ca partenerii sociali să participe, dar nu se poate ca pur și simplu procedura să fie modificată. În al treilea rând, în momentul în care Comisia a făcut această propunere, se pare că dormea, pentru că el nu se potrivește cu nimic. Nu este deloc clar despre ce grupă de persoane, grupuri de persoane vorbim, pur și simplu nu se potrivește cu cadrul general. Raportoarea s-a și referit la acest uh, lucru, faptul că directiva detașării a fost uh, pur și simplu copiată în text, nu are nicio, are nicio noimă. Sunt aspecte care, bineînțeles, trebuie să fie reglementate în cadrul libertății de mișcare și este normal ca noi să vorbim despre egalitatea plății în cazul de muncă echivalentă, dar din perspectiva logicii plăților, lucrurile nu sunt corecte și de aceea credem că nu ar trebui să avem nicio legătură cu directiva detașării, chiar dacă cuvântul este același în multe limbi. În ceea ce privește securitatea socială, noi considerăm că acest punct este unul critic și întrebarea fundamentală este cum putem să ne asigurăm că sistemele de securitate socială nu pică în momentul în care se confruntă cu asemenea provocări. Comisia trebuie să fie uh, rugată să avem, să obținem în cele din urmă traduceri corecte, pentru că noi nu putem lucra decât cu versiunea engle- în limba engleză a textului, celelalte versiuni traduse sunt atât de prost traduse, încât pur și simplu nu se poate lucra cu ele. Deci, uh, într-o versiune avem 3 ani, într-o altă versiune avem 4 ani, deci termenul, uh, numărul este tradus greșit, dacă vă puteți închipui. Din punct de vedere al conținutului, traducerea este execrabilă, astfel încât trebuie să facem presiuni mari să primim traduceri corecte primești textul, te uiți pe el, primești după aia versiunea tradusă și nu-ți vine să crezi ce vezi. Trebuie să putem lucra disciplinat, ordonat și de aceea comisia noastră trebuie să facă o recomandare să lucrăm pe texte clare, corecte. Numai versiunea engleză este corectă, celelalte sunt greșite. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Kassler. Domnului Kastler. Într-adevăr, traducerile sunt o problemă. Kastler, por favor. Și nu pot decât să susțin ce a spus uh, colega noastră. Doamna Seiler. Doamna Esaia. Uh, Eu sunt raportorul din umbră. Într-adevăr, uh, munca a fost una de calitate dar au fost uh, făcute și modificări radicale. De exemplu, s-au scos referințele la uh, directiva detașării. Nu am dubii cu privire la anumite chestiuni care figurează în raportul său, în sensul că ar trebui ca lucrătorii temporari să fie scoși din sfera de aplicare a directivei. La articolul 3 trebuie să găsim un echilibru între acesta și dispozițiile din uh, acordul GATS și astfel încât să obținem niște categorii care să se potrivească în cadrul acestor transferuri. S-a folosit uh, exprimarea uncommon knowledge, de, folosită pentru a defini specialiștii și acesta nu este un termen nici juridic, nici de specialitate, este un termen foarte deschis la interpretare și trebuie să avem mare grijă ce înseamnă aceste formulări și care sunt definițiile exacte ale acestora. În ceea ce privește definiția de la articolul 3, raportorul se referă la, la directiva Blue Card, iar uh, cu anumite definiții sunt de acord, dar trebuie să și reținem că cele două directive sunt făcute în scopuri diferite. Deci trebuie să le uh, să studiem lucrurile în ansamblu și să vedem ce se potrivește unde. În cele din urmă, pentru că nu avem mult timp, dispozițiile cu privire la tratamentul egal din articolul 14 trebuie să fie definite astfel încât uh, rezidenții care, uh, care au un, o un sistem care sunt incluși într-un sistem de asigurare socială într-un anumit stat să se supună regulilor, regulilor acelui stat. Mă surprinde că nu s-a spus nimic despre acest lucru. Am mai avut discuții similare când am vorbit despre directiva permisului unic. În această directivă problemele nu sunt de aceeași anvergură, dar totuși sunt niște probleme pe care trebuie să le rezolvăm. În plus, trebuie să reținem că întotdeauna trebuie să se aplice condițiile mai favorabile acestor uh, lucrători și sunt de acord cu raportoarea și cu ceilalți uh, raportori din umbră. Eu Mulțumesc, domnul Kastler are cuvântul. Ja, von meiner Seite auch relativ kurz. Ich möchte auf zwei Punkte hinweisen. Fac trimitere la două puncte. Și anume, mă bucur că se încearcă ce se încearcă, atâta vreme cât se păstrează autonomia tarifară a angajatorilor și a lucrătorilor. Mi se pare că aceasta este o premisă esențială și este esențial să specificăm acest lucru. De asemenea, trebuie să-i menționăm pe partenerii contractelor din partenerii sociali, practic, implicați în contractele colective de muncă. În al doilea rând, formularea este într-adevăr uh, aproximativă, traducerile sunt uh, inexacte, ca să nu zic chiar greșite. Aș dori să menționez și termenul concern, ce înseamnă un concern și care este delimitarea adecvată cu ce facem cu forțele de muncă înalt calificate. Pentru că nu facem toate aceste specificări, uh, vom obține zone gri foarte greu de eludat. Cam atât. În rest, nu pot decât să spun că ar trebui să cooperăm foarte strâns astfel încât să nu existe zone gri nici pentru unii, nici pentru alții. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Iș, în încheiere, vă rog să fiți dumneavoastră subcintă. Doamna Hirsch! Mulțumesc, doamna președinte, am să fiu și eu subcintă. Cred că uh, Toată lumea e aici de acord cu un fapt care sunt și eu de acord și colegii de la ALDE. Este vorba de faptul că uh, e vorba de întreprinderi care au uh, activit- își desfășoară activitatea în Europa și au mai multe puncte de activitate în Europa, dar și în afara Uniunii Europene, trebuie să beneficieze de o anumită flexibilitate și să nu sufere de o povară birocratică, cum este cazul acum, dacă doresc să transfere pe cineva. Cred că uh, putem să fim uh, foarte, trebuie să fim foarte precauți pentru că s-a întâmplat în cazul directivei Blue Card să uh, meargă lucrurile prost și să nu devină un instrument așa cum doream noi. Și mai sunt unele puncte în care e nevoie de definiții și mai clare, să fie limpede despre ce vorbim și cred că de asemenea trebuie să ne ocupăm și de aspectul vieții de familie, să se permită și transferul partenerilor uh, lucrătorilor. Este un aspect foarte important uh, și valabil și pentru antidiscriminare, pentru că <coughs> se întâmplă de cele mai multe ori să fie vorba de femei, de soții care își însoțesc soțul transferat. Sunt puncte care mai trebuie discutate, însă cred că trebuie să privim aspectele pragmatice și să ținem cont de globalizare și de competitivitatea Uniunii Europene și a întreprinderilor europene și să nu ne temem că se va ajunge la o migrație ascunsă aici. Muito obrigada. Mulțumesc. Cred că ă, trebuie să-i mulțumim și doamnei raportor. Am, dor, am fi dorit să ascultăm și comisia, însă vom amâna acest lucru pentru discuția amendamentelor. Puteți să depuneți amendamente până pe 22 iunie. Președinta mulțumește interpreților pentru timpul suplimentar. Mulțumim tuturor! Reuniunea va continua la orele 15 cu raportul domnului Coferati. Ne vedem imediat și poftă bună!